acest schimb de opinii în legătură cu situația umanitară și a drepturilor omului în Yemen. Um, ședință comună cu Comisia pentru Dezvoltare. Alături de noi uh, se află Miriam Capera, vicepreședinta Comisiei DEVE, care va avea cuvântul puțin mai târziu. După cum știți, situația drepturilor omului în Yemen a continuat să ne atragă atenția pentru că s-a înrăutățit de când o coaliție condusă de Arabia Saudită a început să bombardeze țara în martie 2015. În cadrul acestui război, toate părțile au încălcat dreptul, au încălcat dreptul uh, umanitar internațional și au comis inclusiv crime de război. O mare parte dintre uh, decesele civililor uh, s-au datorat atacurilor aeriene, uh, totală impunitate uh, din partea coaliției conduse de Arabia Saudită. Parlamentul European a adoptat uh, mai multe rezoluții în care condamnă atacurile împotriva civililor și împotriva infrastructurilor civile și cere uh, o interzicere a vânzării de arme uh, în Uniunea Europeană spre Arabia Saudită și fac aici uh, referire la rezoluția adoptată de noi pe 4 octombrie 2018 la Strasbourg. În această rezoluție am uh, s-a cerut de asemenea ca uh, comisia noastră să monitorizeze situația drepturilor omului în Yemen și să pregătească un raport în legătură cu încălcările drepturilor omului și drepturilor civile în Yemen. Pe 14 uh, noiembrie 2018, deputații au cerut din nou un embargo uh, împotriva uh, membrilor coaliției conduse de Arabia Saudită în Yemen. Nu putem uita încălcările drepturilor omului uh, com comise de Emiratele Arabe Unite în Yemen. Amnesty International uh, a denunțat uh, încălcarea uh, acestor drepturi în centrele de detenții, dar și uh, dispariții uh, în uh, Yemenul uh, central. Emiratele au ocupat insula yemenită Socotra uh, și uh, este pe cale să anexeze ilegal această insulă în mod aproape neobservat de comunitatea internațională. Pe 4 decembrie 2017, în altul comisar ONU pentru drepturile omului a creat un grup de experți privind situația din regiune pentru a monitoriza situația drepturilor omului în Yemen. Uh, acest uh, grup și-a prezentat raportul în 2018 și este onoare pentru noi să-l avem alături, pe noi, alături de noi pe domnul Camel Jendubi, președintele acestui grup, care ne va prezenta uh, recomandările uh, acestui grup. Situația din Yemen a făcut de mai multe ori obiectul uh, discuțiilor în Consiliul de Securitate al ONU, uh, cel mai recent pe 9 ianuarie 2019 acordul de încetare a focului în regiunea Hodeida, încheiat la Stockholm pe 13 decembrie 2018, a fost sprijinit în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU în rezoluția sa de pe 21 decembrie. De atunci au scăzut um, ostilitățile în mod semnificativ și um, pe 19, săptămâna trecută, um, Consiliul de Securitate a trimis uh, observatori la Hodeidad, oraș portuar din Yemen, pentru a monitoriza încălcarea focului și um, respectarea condițiilor sale de către părți. În momentul în care sau din momentul din care s-a încetat focul, au scăzut actele uh, violente și la Hodeidad, dar pe 19 și 20 uh, ianuarie um, forțele conduse de țările din Golf au uh, atacat pe calea aerului capitala Sana și se spune că situația s-a înrăutățit. Deci, Situația este în continuare foarte complicată, foarte delicată și de aceea trebuie să facă progrese în procesul politic. Trebuie să se organizeze rapid uh, noi uh, negocieri, noi discuții și eu cred că mm, motivul pentru care ne interesează situația și motivul acestei audieri uh, este tocmai pentru a încuraja o astfel de evoluție. Dau cuvântul mai întâi vicepreședintei Comisiei DEVE. Vă rog. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri atât de importante pe un subiect atât de important. Din punct de vedere al Comisiei DV, nu putem decât să subliniem importanța acestei discuții referitor la situația umanitară în Yemen. Yemen se confruntă cu cea mai mare criză umanitară. 24 de milioane de uh, persoane, aproape 80% din populație, au nevoie de asistență umanitară, iar 10 milioane de persoane sunt în uh, pragul foametei. Conflictul a avut un impact semnificativ asupra felului în care se organizează serviciile de sănătate, facilitățile medicale nu mai funcționează. Și avem o epidemie de holeră care a izbucnit în 2018 și este un exemplu clar de uh, provocări majore din, în regiune. Parlamentul European a urmărit îndeaproape situația din Yemen Chiar uh, din momentul în care a avut loc intervenția condusă de către Arabia Saudită și coaliție în 2015 și mai ales din momentul în care a avut loc uh, atacul uh, orașului portuar Hodeia în 2018. Parlamentul European a discutat despre efectele umanitare și politice ale acestei intervenții din partea coaliției. Și unul din uh, aspectele umanitare cele mai importante, uh, subliniat și în rezoluția noastră, e faptul că toate părțile implicate în luptă trebuie să asigure acces neîngrădit pentru a, a, uh, a, ajutorul umanitar, care să permită a, lucrătorilor umanitari să acționeze și să-și facă munca fără niciun fel de impedimente pentru a ne asigura că combustibilul și hrana ajung în această țară. Este unul din cele trei puncte principale care au fost subliniate și în uh, Consiliul, rezoluția Consiliului de Securitate 2451. Consiliul a solicitat ca toate părțile să implementeze acordul de la Stockholm. O altă solicitare importantă în acea rezoluție, care de asemenea are și o dimensiune umanitară importantă, este aceea de a adopta măsuri economice și de a consolida Banca Uh, centrală din Yemen pentru a putea plăti pensiile și salariile uh, uh, funcționarilor. Un alt aspect important îl reprezintă solicitarea către comunitatea internațională de a acorda fonduri suplimentare pentru planul umanitar pentru 2019, care Uh, ar trebui să ajungă până la 4 miliarde de dolari, jumătate din această sumă fiind folosită pentru um, asistență um, alimentară. Uniunea Europeană, care a alocat deja 118 milioane în ajutor umanitar în Yemen și statele membre ale Uniunii Europene, sunt donatorii umanitari cei mai importanți în această regiune și să sperăm că aceștia își vor spori angajamentele în materie de ajutor umanitar. În februarie, la Geneva, va avea loc o conferință la nivel înalt care va fi găzduită în parte de Elveția și de Suedia și să sperăm că acest lucru, această conferință ne va permite să obținem nivelul potrivit de finanțare. Aștept cu nerăbdare să ascult din partea invitațiilor noștri de astăzi care este situația în Yemen. Dar, înainte de asta, aș dori să mulțumesc acestor invitați pentru intervenții. Îmi pare rău, însă din păcate nu am să pot să rămân până la finalul dezbaterii, pentru că am alte angajamente astăzi, din păcate, da. Mulțumesc, domnule președinte. Grație, grație. Vă mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră și acum începem uh, dezbaterea. Voi prezenta uh, invitații pe rând. Începem cu domnul Camel Jandubi, pe care uh, îl reîntâlnesc cu plăcere atunci când eram președintele delegației pentru relațiile cu Magrebul din 2011 încolo am făcut câteva lucruri împreună pentru Tunisia. Atunci, după primăvara arabă, a fost uh, este o personalitate importantă, a fost președintele um, Comisiei Electorale Independente pentru Tunisia atunci când au avut loc primele alegeri libere. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați parlamentari, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie mai întâi să profit de ocazie pentru a vă mulțumi uh, pentru această invitație la această inițiativă extrem de importantă. Împreună cu colegii mei experți, Charles Gerens și uh, doamna Eliza Parc, am îndeplinit mandatul ce ne-a fost în, uh, în uh, înmânat de către Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite cu toată imparțialitatea și integritatea necesară. Având în vedere gravitatea situației și uh, durata uh, restrânsă a mandatului, e nevoie de anchete suplimentare pentru a putea documenta faptele și evenimentele pertinente și pentru a stabili uh, alte responsabilități. În acest sens, suntem recunoscători Consiliului Drepturilor Omului pentru faptul că a prolungit cu un an mandatul nostru. Plecând de la o analiză coerentă, reiterăm încă o dată uh, îngrijorările noastre serioase în ceea ce privește atacurile împotriva civililor. Uh, mai ales uh, atacurile aeriene, care nu respectă principiul de distinție și care încalcă, care nu respectă orice criteriu de proporționalitate a intervenției. Bombardamentele forțelor uh, coaliției au făcut nenumărate victime civile. Utilizarea forțelor Uh, uh, utilizarea de către aceste forțe a unor arme cu o, o, o intervenție um, pe un de amploare este uh, absolut interzisă în zonele urbane, pentru că aceasta este nediscriminată și având în vedere gravele consecințe umanitare ale blocadei care există față de populația civilă, atunci noi estimăm că această blocadă reprezintă o încălcare a principiului de proporționalitate și o încălcare a dreptului umanitar internațional. Coaliția a impus aceste restricții navale și aeriene în uh, diferite uh, modalități din 15 martie în, uh, coace în Yemen. Părțile implicate în conflict au pus impedimente în calea ajutorului umanitar și a celorlalte bunuri indispensabile pentru supraviețuirea populației civile. În timp ce restricțiile impuse de către uh, forțele coaliției au fost de asemenea, uh, au avut de asemenea consecințe dăunătoare. Anchetele desfășurate de echipa de experți confirmă o practică răspândită și anume detenția arbitrară în întreaga țară. Există tortură în anumite locuri de detenție și părțile utilizează anumite uh, locuri de detenție nedeclarate cu intenția de a se sustrage uh, legii iar restricțiile impuse libertății de exprimare de asemenea suscită neliniști și îngrijorări. Sute de persoane au fost arestate atât în nordul cât și în sudul țării, pur și simplu doar pentru că au fost percepute drept uh, opunându-se forțelor uh, guvernamentale sau forțelor coaliției și apărătorii drepturilor omului au fost hărțuiți, amenințați, sunt victime ale unor campanii de difamare din partea guvernului emenit și din partea forțelor coaliției, din partea Arabiei Saudite, a, și din partea autorităților de facto. Femei, jurnaliste, activiste sau cele care au apărat drepturile omului au avut de suferit de pe urma unei represii uh, deosebite bazate pe gen. Noi vulnerabilități au apărut din cauza deplasării Uh, persoanelor din cauza violenței și a uh, violenței nediscriminate. Femei, copii sunt uh, grav amenințați de toate aceste forme, violența sexuală, spre exemplu, în timp ce spațiul disponibil pentru a căuta protecție și ei pentru a obține dreptate este foarte restrâns. Grupul de experți dispune de asemenea de informații fiabile referitoare la recrutarea și înrolarea copiilor Uh, de către toate părțile din conflict uh, în uh, diferitele guvernorate care participă la conflict. Situația în Yemen este îngrijorătoare, alarmantă. Există un impact direct. Partenerii umanitari se confruntă cu o catastrofă previzibilă în Yemen. 22 de milioane uh, de persoane în Yemen au nevoie de protecție, de ajutor umanitar, peste 11 milioane sub formă de ajutor de urgență. Aproape 3 milioane de femei și copii suferă de malnutriție gravă și mai puțin de 50%, așa cum s-a spus, din uh, clădirile medicale mai funcționează în continuare în țară, în timp ce 20% din districte, din județe, nici măcar nu mai au un medic la dispoziție. Iemeniții trebuie să trăiască, au dreptul să nu fie fie nici maltratați, nici torturați și au de asemenea dreptul la libertatea de exprimare și de religie. Au dreptul la protecție împotriva oricăror forme de atac mai ales ce, straturile cele mai vulnerabile, au dreptul de a trăi în pace și de a trăi în mod demn. Aceste drepturi trebuie să fie garantate. Suntem convinși că orice pace durabilă și inclusivă uh, trebuie să respecte și drepturile omului. Și pentru asta trebuie să punem capăt violenței și să uh, um, restabilim adevărul, dreptatea, răspunderile și să punem capăt impunității. De aceea e nevoie de asemenea și de participarea plină a tuturor straturilor societății, femei, tineri, minorități, tocmai pentru a ajunge la o soluție, la rezolvare politică a acestui conflict. Noi sperăm că aceste elemente vor fi privilegiate în așa fel încât să restabilim pacea și stabilitatea în Yemen. Situația din Yemen merită o atenție sporită din partea comunității internaționale, mai ales în lumina contextului actual ce se caracterizează printr-o criză umanitară de durată. Și, încă o dată, vrem să menținem uh, situația din Yemen în, uh, într-un loc de frunte în materie de priorități pe agenda noastră de lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie per suo intervento. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Um, vom, vorbea, vom vedea după aceea dacă colegii mei vor avea observații sau întrebări. Acum dăm cuvântul următoarei uh, invitate, ziaristă în domeniul uh, politicii externe, uh, doamna Rula Jebral. S-a ocupat mult despre, de această regiune. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc tuturor copaneliștilor pentru prezență. E o onoare să fiu alături de voi. Războiul din Yemen este o catastrofă uh, făcută de om și doi oameni sunt responsabili de această situație. Mohamed bin Salman uh, din Saudi Arabia Saudită și Mohamed bin Zayed din uh, Emiratele Arabe Unite. A fost descrisă de către Națiunile Unite drept cea mai groaznică criză criza umanitară din lume și războiul acesta, care a fost uh, declanșat de către Emiratele Arabe Unite și ajutat de către Regatul Unit, a dus până la apariția a 22 de milioane care au nevoie uh, disperată de ajutor. S-a creat Uh, uh, un focar uh, record de holeră în uh, istoria umanității, în istoria modernă. Foametea, de asemenea, a afectat uh, și a luat viața a 80.000 de copii emeniți. Deci, foamete, holeră, sărăcie groaznică nu sunt uh, factori externi sau accidentali a acestui război. Sunt, de fapt, uh, armele esențiale pe care Emiratele Arabe și coaliția le utilizează pentru a supune Yemenul. Uh, în mod independent, statele europene au demonstrat în mod clar că au înțeles că războiul din Yemen nu e doar un conflict uh, îndepărtat, ci E vorba de uh, propria lor securitate, uh, propriile lor interese naționale și de eficiența instituțiilor, pentru că, în fond, Statele Unite ale Europei au obligația de a pune capăt acestor uh, crime de război comise de țările cele mai bogate împotriva țărilor celor mai sărace din Europa, din uh, uh acea regiune, precum Yemen. În acest sens, Danemarca, Finlanda, Germania și țările de jos au, plasat, au uh, introdus de asemenea un, deja un embargo față de Arabia Saudită. Uh, guvernul din țările de jos a extins acest embargo și față de Egipt și față de um, uh, Emiratele Arabe Unite. Acum a venit momentul ca aceste măsuri să fie luate în mod colectiv de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Um, dacă nu facem acest lucru, atunci uh, va fi o adevărată undă verde pentru mai mult război, pentru mai multe crime, ceea ce va uh, transforma Yemenul în platformă de lansare pentru jihadism. Aș vrea să subliniez faptul că unul din uh, atacurile cele mai groasnice care au fost lansate împotriva vestului a fost în Yemen, în 2000, în momentul în care Al-Qaeda um, uh, a lansat un atac împotriva unei nave americane mai ales după sancțiunile care au fost impuse săptămâna trecută împotriva GRU, după atacul din Salisbury. Este un semnal foarte clar că Parlamentul acesta eh, consideră că sunt tot atât, că viețile emeniților sunt tot atât de valoroase ca și viețile eh, britanicilor. În 2018, proporția de site-uri care au fost bombardate și de atacuri de către coaliție care nu erau militare a crescut de la 34% în iunie la 48% în septembrie. Să vă explic ce înseamnă acest lucru. 420 de atacuri aeriene asupra caselor, 231 de ferme, simple ferme, 95 împotriva uh, mașinilor uh, care transportau civili, 15 oameni au murit într-un autobuz și copii care mergeau la școală, aveau vârsta între 10 și uh, 13 ani. Uh, 31 de uh, clădiri uh, de învățământ. Uh, au fost uh, 26 de piețe atacate. Din nou, facilități medicale, clinici și spitale Atacurile asupra facilităților de aprovizionare cu apă, de asemenea, au dus la apariția holerei. Atacul asupra orașului Aden în 2015 și a portului Hudeia anul acesta mai devreme, care a fost menționat mai devreme, au dus la nenumărate decese. Dincolo de bombardamentele actuale, v-aș invita pe toți să vă uitați la ultimele rapoarte emise de către Associated Press asupra felului în care ofițeri uh, ai coaliției au uh, dus uh, uh, dețin prizonieri în anumite centre de detenție unde sunt violați și filmați. Fil- se filmează aceste viol violuri. Amnesty International a subliniat faptul că forțele coaliției sunt responsabile de aceste arestări arbitrare și dispariții forțate și torturi ai deținuților, care au tintit și refugiați și femei și copii. Coaliția se laudă că sunt cei care au pus capăt cu uh, Al-Qaeda dar, de fapt, nu. A existat o anchetă făcută de către Associated Press care a demonstrat faptul că există o înțelegere între Al-Qaeda și Al-Qaeda și uh, coaliție și sute de uh, luptători ai Al-Qaeda sunt dotați cu bani cash, cu echipament, cu arme și sute dintre ei au fost recrutați de către Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Și e ironic, da? E ironic că aceștia utilizează aceste uh, arme pentru a înarma pe aceștia, mai ales ca urmare a uciderii unui coleg de-al meu, uh, uh, Jamal Khashoggi. Eu cred că a venit momentul să punem capăt acestei coaliții și să cerem aplicarea acordului de la Stockholm. Și până în prezent acesta nu a fost implementat, pentru că până în prezent uh, se cereau doar returnarea luptătorilor, dar nu au acceptat niciodată să returneze civili, femei, uh, medici uh, care au fost întemnițați fără niciun fel de motiv. Așa că a venit momentul să facem presiune asupra Arabiei, Arabiei Saudite în acest sens nu vor face aceste lucruri până când nu vor fi forțați și trebuie noi să facem presiuni pentru acest lucru. Orice încălcare a acordului de la uh, Stockholm trebuie să fie urmată de impunerea unui uh, uh, embargo de vânzări de arme către Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, mai ales Franța și Regatul Unit, care ar putea să facă în continuare multe în acest sens. Aș recomanda de asemenea o înghețare a uh, bunurilor personale și a călătorii și interzicerea oricărei călătorii pentru oficiali din Arabia Saudită și um, Emiratele Arabe Unite, care au fost implicați sau au plănuit uh, uh, crime de război. Vreau doar să vă amintesc că nu trebuie să vă uitați prea departe. Uitați-vă doar la Afganistan și uitați-vă la ce se întâmplă în Siria și atunci o să înțelegeți felul în care acest lucru, într-un fel sau altul, va avea un impact asupra dumneavoastră. Este în interesul dumneavoastră național să interveniți cât mai repede cu putință și să forțați acești, uh, uh aceste părți implicate să facă uh, ceea ce trebuie să facă. Mulțumesc! Grație, grație de per, per Vă mulțumim pentru această intervenție. Are cuvântul acum doamna Farian Savahai, profesoară și ziaristă specializată în situația din Orientul Mijlociu, mai ales Iran și Yemen, uh, cu atenție deosebită acordată chestiunilor de gen. Este profesoară de politică și, religiu- și religie la Universitatea din Roma. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. După cum știm, uh, uh, situația din uh, Yemen este urmare a primăverii arabe. Um, negocierile conferinței privind dialogul național trebuie să implice toate părțile și facțiunile Uh, singurii care nu au fost invitați au fost membrii Al-Qaeda. Um, Conferința pentru Dialogul Național a lucrat uh, uh, pe un proiect de Constituție um, care prevede protejarea femeilor divorțate și vârsta minimă de 18 ani pentru căsătorii, pentru a evita căsătoria copiilor. Războiul a început pe 25 martie 2015 Um, patru ani mai târziu, Arabia Saudită nu a câștigat războiul și este foarte supărată. Și uh, populația din Yemen plătește uh, pentru uh, această situație, mai ales femeile și copiii. Acum, uh, Yemen se confruntă cu cea mai gravă criză umanitară. Criza nu se datorează unui dezastru natural. Din comunicatele de presă avem impresia că uh, 10 sau uh, Uh, zeci sau sute de uh, persoane au murit, dar nu din cauza uh, unui uh, tsunami sau a unui uh, um, cutremur. E vorba aici de rivalitatea între suniți și șiți, dar religia nu poate să explice faptul că 80.000 de oameni au fost uciși. Această criză se datorează deciziei prințelui bin Salman de a distruge o țară și um, trecutul său cultural, inclusiv situri arheologice preislamice și multe muzee. Uh, au fost uciși foarte mulți civili și această criză este o responsabilitate a Uniunii Europene. Da, Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori de ajutor umanitar, dar țări ale UE alimentează războiul din Yemen pentru că vinde arme saudiților. Um, Uniunea Europeană folosește banii contribuabililor pentru a-i ajuta pe cei din Yemen, dar dacă Uniunea Europeană și Statele Unite nu ar trimite arme celor care bombardează Yemenul, Iemeniții nu ar avea nevoie de ajutorul nostru. criza din Yemen se datorează banilor care arată uh, lipsa de voință a Uniunii Europene de a pune capăt războiului din Yemen. Aproape toate țările europene au o miză în războiul din Yemen. Pe scurt, Uniunea Europeană nu are interesul economic de a pune capăt acestui război. Statele Unite și mai multe țări europene vând arme în valoare de miliarde de dolari și de euro Arabiei Saudite, Emiratelor și țărilor care au, uh, fac parte din coaliția condusă de Arabia Saudită și Rusia și Iranul uh, vând arme folosite în Yemen, dar Moscova și Teheranul nu pretind a fi uh, regimuri democratice. Președintele american uh, Donald Trump a fost în Arabia Saudită și în Israel și a semnat contracte în favoare de sute de miliarde. Germania a blocat vânzarea de arme în Arabia Saudită, dar o firmă germană uh, produce și vinde arme folosite în Yemen, în, Yemen, în Sardinia, în Italia. Uh, germanii spun că armele sunt produse în Italia. Primarul din satul din Sardinia uh, a fost intervievat pentru un documentar și a spus um, acest uh, sat nu poate să trăiască fără aceste salarii din producția de arme. Banii contează. În Regatul Unit există un lobby a industriei armelor pentru uh, a influența Brexitul și um, Regatul Unit um, face lobby la discuțiile uh, de la um, Stockholm. Multe țări au interes în a vinde arme Arabiei Saudite și uh, nu se poate obține pacea fără aceste vânzări de arme. Încetarea focului este cea mai bună opțiune pentru momentul de față, pentru că astfel ajutorul umanitar poate intra în țară. E nevoie uh, de uh, încetarea focului pentru ca portul să rămână deschis, pentru ca alimentele și medicamentele să fie disponibile pentru populația iemenită. Încetarea focului este cea mai bună opțiune, fără de care nu poate avea loc dialogul. Încetarea focului locului e mai bună decât nimic. Mulți vorbesc deja despre reconstruirea Yemenului. Prințul saudit bin Salman a declarat că este gata să plătească 1,8 miliarde de dolari din cele 2 miliarde necesare atunci pentru reconstruirea Yemenului. Dar are vreun sens să lăsăm să reconstruiască Yemenul pe cei care tocmai l-au distrus? Mulțumesc pentru atenție. Grazie, grazie per il suo intervento. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Acum are cuvântul doamna radish Mutapel, apărătoarea drepturilor omului uh, în Yemen, cofondatoare și președinte a Organizației pentru Uh, drepturile omului, organizație independentă uh, care apără drepturile omului în Yemen. S-a concentrat recent uh, pe documentarea încălcărilor drepturilor omului de toate părțile din conflict. În mai 2017 a informat Consiliul de Securitate al ONU de la New York în legătură cu situația din Yemen. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru faptul că organizați această audiere și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Se spune că situația din Yemen este cel mai mare dezastru umanitar. Este obligația mea să amintesc tuturor că este un dezastru cauzat de oameni, de conflict. Um, părțile la conflict au creat acest dezastru. Ehm, noi și organizațiile drepturilor omului am documentat din 2013 și până acum sute de incidente ehm, în care drepturile a mii de civili au fost eh, încălcate au fost încălcate de coaliția condusă de Arabia Saudită, dar și eh, de ehm, grupul, eh, grupurile iemenite. Și într-un raport al nostru am menționat detaliile uh, Uh, torturilor din Yemen. Uh, titlul a fost uh, Diverse puteri, același mandat. Și acest titlu explică situația din Yemen la aceste încălcări ale drepturilor civililor um, din Yemen, foametea afectează milioane de oameni. Trebuie să știți că iemeniții nu mor de foame singuri, sunt omorâți prin foame foametea este folosită ca instrument de război. Milioane de iemeniți nu și-au primit salariile de ani de zile, nu pentru că nu există bani, ci pentru că trăiesc într-o anumită zonă. Ceea ce este trist este faptul că toate aceste încălcări pot fi prevenite dar părților la conflict nu le pasă, nu există responsabilitate și consideră că aliații lor din întreaga lume îi lasă să facă ce doresc. În vizitele noastre în întreaga lume, din ultimii doi ani, am descoperit că războiul din Yemen nu este uitat, este ignorat. Există un comerț cu arme care alimentează războiul din Yemen. Mulți yemeniți nu au fost în Europa, nu au fost în țările dumneavoastră, dar cunosc țări arabe care le distrug casele și le omoară familiile. Deci, știu că faceți deja acest lucru, dar vă încurajez să faceți presiune asupra țărilor care încă vând arme țărilor la conflict, uh, mai ales Arabiei Saudite și Emiratelor, să nu mai alimenteze războiul din Yemen și pot să vă spun că pacea din Yemen e posibilă, întotdeauna e posibilă. Acum mai mult ca niciodată. E nevoie de voință politică din partea comunității internaționale și vedem cu toții că atunci când comunitatea internațională a hotărât să facă presiune asupra părților la conflict, a reușit. A reușit să aducă părțile la masa negocierilor în Suedia. Ceea ce se întâmplă la Stockholm este o șansă reală de pace în uh, uh, Yemen este cea mai bună șansă de pace de la începutul războiului. Dacă pierdem această șansă, situația se va înrăutăți și nu vom ști când, nu, nu știm când se pot întâmpla anumite lucruri. Puteți face mai mult decât să oferiți ajutoare umanitare. Trebuie să continuați să um, amintiți statele, statelor că nu sunt ONG-uri. Statele au voință politică. Uh, pot să se implice pozitiv, să pună capăt dezastrului din Yemen. Ajutorul umanitar este foarte important, dar nu va rezolva situația niciodată. Nu poți să hrănești un popor 22 de milioane de uh, iemeniți au nevoie de ajutor. Trebuie să se pună capăt acestui război, trebuie să se acționeze urgent și pe masa negocierilor la Stockholm se pot rezolva lucrurile. Astfel se poate îmbunătăți situația și se poate ajunge la o situație de, de pace reală. Yemen poate să devină o poveste de succes comunitatea internațională cu voință politică poate să pună capăt dezastrului și cu toții avem nevoie de o poveste de succes. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim! Este o mărturie foarte importantă. Ultima invitată este doamna Regina Liota Catrambone, cofondatoare și directoare a uh, MOAS, organizație, o organizație internațională umanitară care oferă uh, asistență medicală de urgență refugiaților și migranților din întreaga lume. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi președintelui Panțerii pentru invitație, invitația de a participa la această întâlnire și continui în limba engleză. Parliament. Many... Stimați membrii Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să fiu prezent aici. Am venit aici pentru a ilustra ce am realizat de la înființarea noastră în 2014 și ce sperăm că vom realiza mai departe în Yemen. Avem 360 de oameni în 2013 am început uh, rumoasă să operăm în uh, Mediterana Centrală ca prima uh, organizație a societății civile de căutare și de salvare. Am, început, am continuat să operăm în această zonă timp de patru ani pentru a netezi drumul altor organizații care au hotărât să sprijine SAR, care este organizația de căutare și de salvare din Mediterana. Principiul nostru de bază este să uh, punem la dispoziție asistența acolo unde este mai mare nevoie de ea. În uh, decembrie 2015 am lansat o misiune în Marea Ege, salvând aproape 2000 de vieți în condiții extrem de dificile. În patru ani, între Mediterana Centrală și Marea Ege, Moaz a salvat și a ajutat peste 40.000 de copii, femei și bărbați. În august 2017 am hotărât să suspendăm operaționalitatea pentru că nu voiam să devenim partea unui mecanism care sprijinea ă, operațiunile de întoarcere indirecte. Astfel, după această decizie, am ajuns în Bangladesh pe 3 septembrie 2017 Uh, ca reacție la criza populației Rohingya, o criză din ce în ce mai acută. Am folosit vasul uh, Phoenix pe care îl foloseam înainte pentru căutare și salvare în Marea Mediterană și am livrat peste 40 de tone de ajutoare esențiale pentru guvernul din Bangladesh. Și mai puțin de 3 luni am clădit și am uh, deschis două puncte de prim ajutor în bazarul Cox, aproape de tablele de refugiați din Shamlapur și Unciprang. Noi ne ocupam în special de servicii medicale esențiale, servicii de urgență și uh, servicii uh, de maternitate și pediatrice pentru um, refugiații Rohingya și pentru comunitățile care găzduiau. La sfârșitul lui 2018, echipele noastre au ajutat peste 90.000 de pacienți și au jucat un rol important în campaniile de vaccinare organizate de Organizația Mondială a Sănătății și de Ministerul Sănătății din Bangladesh. Acum, situația din Bangladesh s-a stabilizat uh, de-a lungul anului 2018, ne-a mutat atenția și ne-am concentrat din ce în ce mai mult asupra crizei umanitare din Yemen. La sfârșitul anului trecut am hotărât că a sosit vremea ca MOA să facă ce știe să facă cel mai bine să inoveze și să se transforme pentru a răspunde provocărilor globale crescânte. Scopul nostru este să lansăm un proiect pilot în martie pentru a uh, furniza ajutoare umanitare în portul Aden. Vrem să desfășurăm o altă misiune maritimă pentru a depăși câteva dintre provocările legate de accesul uh, pe uscat și prin aer și uh, pentru a ne spori experiența. Moans are intenția să încarce vasul Phoenix cu medicamente de bază, cu echipament medical și cu suplimente alimentare, așa cum ne-au spus cei care se ocupă de ajutoarele umanitare pe partea medicală. Uh, vasul nostru uh, ar debarca în Aden și ar distribui aceste ajutoare organizațiilor de la fața locului. Apoi MOAS uh, s-ar ocupa de servicii medicale secundare concentrate pe stomatologie și oftalmologie pacienții ar fi aduși de organizațiile care se ocupă de tratamentele de medicină primară și i-am, tra- i-am tratat pe cei de acolo Uh, pe vasul Phoenix, pe clinica noastră. MOAS a fost creată de familia mea ca act de solidaritate, ca mesaj că trebuie să punem viața omenească peste orice altceva. Și datorită sprijinului primit din partea societății civile a devenit o organizație internațională care alină suferința comunităților celor mai vulnerabile astăzi vă cer să vă alăturați nouă, să vă alăturați nouă pe uh, vaporul Speranței și să jucați, o par, să jucați un rol în misiunea noastră din Yemen, punându-ne în contact cu oricine care poate să ne ajute în munca noastră și să ne sprijine financiar operațiunea. Vrem să redăm demnitatea și umanitatea celor din Yemen care suferă din cauza atrocităților războiului de, războiului de peste patru ani. În aceste zile întunecate este foarte important pentru noi toți să menținem speranța vie. Vă rugăm, veniți alături de noi. Grazie. Ora darei la parola ai colegi. Mulțumesc. Dau cuvântul colegilor. Barbara, prego. Barbara. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru declarațiile impresionante. Nu am decât câteva întrebări. Vă ascultam și poate că este o șansă faptul că există un armistițiu sau că s-ar putea ajunge la un armistițiu, dar dacă nu, Uh, situația ar putea deveni chiar mai gravă decât cea descrisă până acum în 2019. Este corect ce am înțeles. Și al doilea lucru, după cum a subliniat uh, domnul președinte la început, avem rezoluții care solicită pe embargouri privind vânzarea de arme. Unele țări au respectat acest embargo, dar uh, nu au făcut decât până în martie. Deci Poate acest lucru ar trebui să ne reamintească, să ne întoarcem în statele membre, să le spunem guvernelor să continue cu acest embargo. Aveți informații legate de diferitele sancțiuni împotriva statelor membre dacă nu respectă acest embargo? Ați dat exemplul Sardiniei, dar poate că mai sunt și alte exemple. Apoi, acum câțiva ani am avut o dezbatere cu reprezentantul special al Națiunilor Unite pentru copii în situații de război și a fost o situație în care Arabia Saudită a fost scoasă de pe lista de state care comit uh, violență împotriva copiilor în crime de război. Mm, dar uh, apoi au fost uh, reintroduse pe listă din cauza că au fost atacate școli și așa mai departe. Cum este situația acum? Pentru că a fost scandalos că Arabia Saudită nu era pe această listă, dar argumentul Arabiei Saudite a fost că, uh, trans, uh, că tra- trimite o mulțime de ajutoare umanitare și nu o va mai face dacă este pe lista aceasta. Este un fel de șantaj și aș vrea să știu cum e situația acum din acest punct de vedere. Uh, Apoi, nu știu, doamna Catrambone, dacă um, unde ați ajuns cu lucrul nimeni. Vorbeați despre vaccinarea din Bangladesh uh, în rândul comunității Rohingya în 2013, unul dintre noi a fost în sana, a fost o misiune uh, și uh, acum un an a existat și niște lupte interne uh, unde comunitatea internațională nu a putut să intervină și s-a spus că acest loc mic unde s-a luptat uh, s-a întâmplat că peste 5.000 de copii să moară din cauza absenței vaccinurilor. Este de asemenea o problemă pe care am putea o aborda în cadrul ajutorului umanitar. Mulțumesc! Can. Mulțumesc, Can. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru mărturile foarte emoționate. Deci cred că merită cu toții aplauze. A fost menționată țara mea, Pregatul Unit, și vreau să fiu foarte limpede. În momentul de față sunt în opoziție în țara mea. Deci nu pot să vă dau decât punctul meu de drept. Sper că pot să merg cu o contribuție. Cred că este foarte important că trebuie să vorbim din nou despre Yemen și va exista o nouă rezoluție a ONU și Consiliul de Securitate. Am vrut să știm care sunt punctele noastre de vedere în această privință. Uh, mai ales că uh, Regatul Unit uh, este responsabil pentru uh, discuții despre Yemen și ce faceți dumneavoastră ca organizație? Cum vedeți dumneavoastră aceste uh, acțiuni de la uh, Națiunile Unite? De, de la fața locului ne puteți spune dacă procesul a început și care sunt rezultatele? Apoi vorbeați despre armistițiu, mai ales în ceea ce privește atacurile militare cum uh, se pune presiunea asupra ONU pentru întreruperea uh, armistițiului și apoi, uh, la nivel foarte personal, din punctul de vedere al Partidului Laborist, vorbeam și cu secretarul meu din umbră, vorbim despre anchetele ONU legate de crimele de război și mi se pare absolut dezgustător că vindem arme unei țări Uh, Arabiei Saudite care sunt folosite pentru a bombarda Yemenul și apoi trimitem ajutoare umanitare în Yemen. Uh, mm, din punctul meu de vedere nu are niciun rost și uh, Vreau să vă spun că suntem solidari cu oamenii din Yemen și, domnule Panseri, vă dați seama că există multe rezoluții care au fost adoptate uh, în privința Yemenului în acest Parlament. Deci vă rog, uh, stimați colegi, fiți siguri uh, că este clar că există o problemă, numai că suntem convinși că în Yemen speranța oamenilor de a trăi în pace armonie și demnitate justificată și vă vom susține vocea. Dar întrebarea pe care vă punem este ce am putea să facem în plus și amintiți-vă, suntem Parlamentul, Consiliul e altceva, Comisia e altceva. Ce putem face noi ca parlamentar pentru oamenii care suferă în Yemen? Cos'è sto rumore? È la coalizione. Bashir. Ce e acest comod? Coaliția? Domnul Bashir. Eh, domnule președinte, vă rog foarte mult că mi acordați timp de vorbire. Eh, mă gândeam că ghilotina aceea s-ar putea să nu se oprească. Mă bucur că s-a oprit unde s-a oprit. Și eu aș vrea să reiau ce a spus colegul meu în ceea ce privește aplauzele pentru observațiile excepționale făcute de toți cei din eh, prezidiu, în special uh, femeile. Cred că reprezentați o forță și este clar că femeile dau naștere, dăruiesc viață omenirii și de aceea este corect să vorbiți și să apărați viața. Este clar, mi este clar în mod evident că, după cum ați spus, este un dezastru umanitar, poate cel mai mare în momentul de față. Este absolut corect că este un dezastru făcut de mâna omului. Oamenii l-au provocat, nu este o catastrofă naturală. După cum am spus, nu este un tsunami, nu este un cutremur, este un dezastru provocat de om. Am o întrebare foarte simplă. Acordul de la Stockholm există, asta este bine. Cum facem să avanseze proiectul? Pentru că în cele din urmă trebuie să existe o înțelegere politică nu se poate câștiga prin război, așa cum au încercat unii. Acest lucru a provocat dezastru după dezastru, morți, holeră, cum putem să facem lucrurile să avanseze? Avem acum o bază, acordul de la Stockholm, cum facem lucrurile să meargă mai departe pentru a ajunge la o concluzie și pentru a opri acest război cumplit? Mulțumesc! Grație, Iosef! Mulțumesc, Iosef! cred că trebuie să discutăm despre un uh, actor implicat, este vorba despre Statele Unite, pentru că uh, pentru a pune capăt acestei situații tragice este nevoie și de implicarea Statelor Unite și nu este foarte clar ce fac Statele Unite. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte pe această temă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că vreau să fac o singură observație. Și anume că lista de situații conflictuale din lume nu face decât să crească această listă de probleme nerezolvate. Și, în mod clar, instrumentele care stau la dispoziția Națiunilor Unite și a altor asemenea instituții nu sunt adecvate, pur și simplu. Cred sincer că nu există voință politică nicăieri pentru a rezolva unele dintre aceste probleme. Deci, eu sunt îngrijorat, îmi spun că nu este doar cazul că, uh, pe care l-am descris, ci mai mult lucrurile se înrăutățesc. Toate, toată ordinea bazată pe reguli globale este în momentul de față în declin în continuu. Statele își văd de politicile proprii, există o creștere a atitudinilor și a viziunilor extreme în toată lumea și trebuie să fim vigilenți în această privință. Și um, sunt mai degrabă dezamăgită, dar știu că dacă există suficientă voință, suficientă atitudine pozitivă, suficienți oameni cum sunteți voi care sunt concentrați pe aceste lucruri, suficiente voci, poate că așa putem avansa în ceea ce privește armele, industria armelor este puternică. Știți, banii vorbesc, știu că aceste lucruri au fost menționate, războiul din Yemen a fost menționată în multe ocazii în uh, Camera Lorzilor, s-au pus întrebări în Parlamentul Regatului Unit din toate direcțiile, adică și conservatorii și liberalii și există o dorință reală de a face ceva în această direcție. Dar, din păcate, nu am ajuns încă în faza în care guvernele să hotărască să nu mai vândă arme pe Arabiei Saudite și Emiratelor. Grație. Marco Moretti. Mulțumesc, Marco Moretini. Vice capodivizione penisola vicepreședintele Diviziei pentru Peninsula Arabică și Irak la SEAE. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, grazie, signor președinte. buongiorno. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Și acum voi trece la engleză. The opportunity to intervene in... Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea oferită de a oferi în această dezbatere care e la momentul potrivit uh, și vrem să mulțumim și noi participanților la această audiere. Mai întâi, aș dori să profit de ocazie pentru a susține câteva afirmații făcute de paneliști în ceea ce privește importanța acordului de la Stockholm. Acesta este considerat drept un progres, deși unul fragil, ca și dumneavoastră, evident, susținem acest acord și, așa cum au subliniat mai mulți paneliști, este o șansă absolut extraordinară pentru a susține un proces care să fie sub egida Națiunilor Unite după mai mulți ani de uh, status quo. Știm că implementarea acordului deocamdată este o adevărată provocare. Suntem conștienți de acest lucru, suntem conștienți de constrângeri, dar în continuare susținem procesul ca atare și utilizăm toate instrumentele politice și diplomatice de care dispunem pentru a face presiune asupra părților, în așa fel încât acestea să respecte acordul de la Stockholm. Trebuie să vă spun că sperăm să existe evoluții viitoare și uh, în momentul de față ne așteptăm la dezbateri și discuții politice și vă vom ține la curent, de asemenea, uh, și de munca desfășurată de uh, trimisul special al Națiunilor Unite, domnul Griffin. Munca continuă cu, prin diferite canale care s-au deschis și să sperăm că vom avea în următoarele săptămâni și mai multe rezultate. Pentru noi, un angajament diplomatic și un dialog uh, regional cu toți actorii implicați și cu toate țările din regiune rămân în continuare elemente cheie. Și deja pune la dispoziția reprezentanților speciali ai uh, Națiunilor Unite toate instrumentele noastre pentru a le ușura munca. Există o coordonare foarte strânsă pe teren prin, colegii, prin intermediul colegilor noștri din uh, delegația care se află în uh, Oman, în Yemen, și avem o muncă zilnică de coordonare cu, reprezentant, cu echipa reprezentanților speciali din partea ONU. Suntem de acord cu dumneavoastră că evenimente precum cele pe care le organizați, le-ați organizat astăzi, cu o participare extinsă, sunt extrem de utile pentru a menține avântul și uh, o atenție deosebită acordată acestei crize, care a fost de mult timp uitată. Și uh, mulțumim acestei uh, comisii pentru organizare cu ocazia ultimului Consiliu de Afaceri Externe, Consiliul a exprimat că există mai multe priorități. Mai întâi, a susține uh, Națiunile Unite pentru gestionarea situațiilor, precum ceea ce a fost subliniată de una dintre paneliști, paneliști și anume foamea și care a devenit un fenomen catastrofal în această țară, multă lume suferă și, pe de altă parte, o altă prioritate, o menținere a dialogului cu toate părțile implicate. E vorba de uh, concluziile Consiliului din, 2019, din 2018. Și aș vrea să leg acest comentariu și cu cele spuse de uh, doamna Gerubincă de la bun început. Clar că există dificultăți pentru a lucra pe teren în Yemen, având în vedere constrângerile, accesul și situația actuală. Și evident suntem îngrijorați de situația din uh, această țară, mai ales în ceea ce privește chestiunile de acces care au fost menționate, dar nu numai, ci și situația drepturilor omului, care a fost atât de bine descrisă în uh, rapoartele făcute de experți. Și de altfel, aș dori de asemenea să amintesc faptul că Uniunea Europeană a ă, cerut dintotdeauna să se reînnoiască mandatul acestui grup, lucru care pentru noi a fost întotdeauna foarte important, în așa fel încât să putem finaliza acest mandat foarte important acordat la nivel de Națiuni Unite. Și aș dori să spun că mare parte din observațiile și elementele factuale exprimate de domnul Jean Dubi Uh, le putem prelua. Acestea au fost de asemenea foarte uh, bine prezentate uh, și în documentele care au fost redactate în vederea revizuirii periodice cel de-al treilea ciclu care, face, care se desfășoară în Geneva, a început chiar ieri și cred că Uh, uh, constatările și discuțiile în uh, Consiliul pentru Drepturile Omului în ceea ce privește Yemen vor fi extrem de utile pentru a facilita dezbaterile viitoare și pentru a transmite punctele de vedere ale membrilor Consiliului ca atare în ceea ce privește situația dificilă din punct de vedere umanitar și a drepturilor omului. E vorba de libertăți fundamentale, statul de drept, uh, drepturi economice, sociale, toate acestea decurg din situația extrem de dificilă de pe teren, ca și consecința a conflictului. Mulțumesc! Grazie. Ora darei la parola al signor... Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Probabil de la Comisia Europeană. And, um... Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a spune că reprezint Departamentul de Ajutor Umanitar din partea Comisiei Europene și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la aceste discuții. Suntem extrem de îngrijorați în ceea ce privește situația umanitară catastrofală din Yemen și dacă e să ne uităm la estimările recente în ceea ce privește alimentația și criza alimentară. Există 22 de milioane de iemeniți care se află fie într-o situație de criză, fie de urgență. Și aceasta reprezintă 67% din populație. Asta înseamnă că au nevoie de acțiuni urgente pentru a salva vieți. Deci o creștere cu 15% comparativ cu nevoile care existau în 2018 o analiză preliminară pentru 2019 privind nevoile umanitare, care a fost publicată săptămâna trecută, confirmă că există o tendință de înrăutățire. Astăzi, 18% din populație, 80% din uh, populația uh, iemenită, deci cam peste 24% din uh, întreaga, peste 24 de milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară cu nevoi acute un grup care a crescut cu peste 27% comparativ cu uh, anul trecut. Evident, uh, pe durata consultărilor de pace în uh, Stockholm în decembrie s-a ajuns la anumite rezultate. Cu siguranță acestea reprezintă un licor de speranță și aceste consultări Uh, vor duce la construirea unei încredere reciproce și vor duce la, în direcția potrivită, dar nu sunt suficiente din punct de vedere umanitar. Și procesul politic va dura, pentru că, bun, acum timpul ne presează, nu avem timp suficient de intervenție în Yemen, pentru că situația se rotățește de la o zi la alta și e nevoie de măsuri urgente. În evaluare, s-a constatat că există cinci factori principali care au dus la o asemenea acutizare, uh, aproape în pragul colapsului. Prețurile la servicii de bază atacurile asupra civililor și a infrastructurilor civile, care blochează de facto aeroporturile și porturile, neplata uh, salariilor pentru funcționari, devaluarea monedei naționale și obstrucțiuni față de munca desfășurată de lucrătorii umanitari. Și dacă nu vom face față acestor factori, atunci uh, uh, nesiguranța și foametea foamea va crește, mai mulți oameni se vor îmbolnăvi și vor muri. Tocmai de aceea, um, discuțiile la nivel politic nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere discuțiile la nivel umanitar, pentru că lucrurile sunt legate. În fond, de ce anume avem nevoie în momentul de față? Dincolo de eforturile de pace, în paralel, trebuie să, să acționăm asupra factorilor crizei și asupra factorilor care duc la situație de urgență. O operațiunile în portul Hodera trebuie să crească și infrastructura nu mai trebuie să fie atac- atacată și să sperăm că acordul va putea fi implementat cât de curând, pentru că portul Hodera este un element cheie pentru, aliment, uh, pentru aprovizionarea cu hrană și uh, uh, bunuri de bază. Apoi, de asemenea, trebuie să avem ajutor umanitar cu mult peste 30% din nevoile actuale. E vorba de ajutor umanitar și bunuri de bază uh, infrastructura civilă nu poate fi face obiectul unor atacuri militare. Principiul de proporționalitate și principiul de distinție trebuie să fie respectate. În al patrulea rând, uh, ar trebui ca uh, funcționarii să poată fi plătiți. Și în același, în al cincilea rând, uh, mare parte din ajutorul umanitar este restricționat și accesul este restricționat pentru lucrători. De aceea trebuie să le permitem să uh, își desfășoare activitatea în tot teritoriul. E clar că e nevoie de finanțare supli, sufi, uh, suplimentară în 2019 la nivel umanitar, dar în același timp trebuie să continuăm și să pledăm pentru uh, Uh, nepolitizarea acestui ajutor umanitar. Anul trecut, în 2018, în mod uh, semnificativ am sporit ajutorul nostru umanitar către Yemen și la sfârșitul anului contribuția noastră a ajuns la 118 milioane de euro și fondurile acestea au fost utilizate pentru ajutor alimentar, asistență pentru comunitățile strămutate și sprijin pentru populațiile care se confruntau cu o criză medicală și alimentară. Am acordat acest uh, sprijin fie prin uh, direct, fie prin uh, ONG-uri care respectă dreptul umanitar internațional și care activează în uh, virtutea sa. Uh, pe 26 februarie va avea loc un eveniment la nivel înalt pe tema Yemen și să sperăm că ajutorul umanitar pentru 2019 va fi în măsură să ajungă la 3,54 miliarde de dolari americani. Și uh, e clar că e nevoie de eforturi uh, imense la nivel cole- colectiv, e nevoie de generozitate, e nevoie de un răspuns multilateral între timp, după cum spuneam, trebuie să ne abordăm acești factori urgenți care duc la conflict și criză și uh, trebuie să punem capăt foametei. E nevoie de acces nerestricționat pentru lucrători umanitari și trebuie să angajăm uh, discuții de, uh, în materie de pace, uh, pentru că altfel nu vom mai putea să preîntâmpinăm deteriorarea uh, viitoare a acestei situații. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul câteva minute vicepreședintelui misiunii diplomatice în Yemen, Yazal Hal Eriani. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate de a lua cuvântul. Uh, mă adaug vocea celor uh, care au luat deja cuvântul. Vă mulțumesc pentru organizarea acestui schimb de opinii. Într-adevăr, situația umanitară în Yemen este groaznică, dar toate eforturile sunt făcute pentru a trata simptomele în loc să tratăm boala. Și singura modalitate de a pune capăt acestui dezastru este să punem capăt cauzei. E vorba de miliția iranian, iraniană care a început acest uh, război și sunt singurii oameni care uh, s-au lansat în război uh, de bunăvoie. Au un guvern nelegitim care a făcut foarte multe concesii, care a, a, a pus capăt tuturor posibilităților de pace. Și a, a, ar să ne apărăm față de această miliție. Coaliția a venit pe teritoriul nostru ca și o solicitare de ajutor din partea guvernului iemenit și, de asemenea, a trebuit să ne apărăm față de uh, rachetele care ne-au fost trimise și față de amenințările pe care acestea le prezentau în regiune. Atât guvernul cât și coaliția nu și-au dorit niciodată acest guvern și, în consecință, au acceptat fiecare inițiativă de pace care a fost prezentată de către Națiunile Unite. Orice inițiativă ne-a fost prezentată, am acceptat-o. Acum, pe de altă parte, e adevărat, nu numai că s-a uh, început această dezastru, uh, dezastru umanitar, ci s-a continuat războiul care s-a înrăutățit uh, în fiecare zi. Aceste miliții iraniene asta au făcut, nu au făcut decât să pună capăt oricor inițiative de pace și chiar și acordul de la Stockholm pentru pace și situația portului Hudeira pe care au semnat-o după eforturi imense desfășurate de către Martin Griffin, uh, trimisul special al ONU. Dar acordul nu a fost implementat pentru că uh, s-au jucat în continuare jocuri uh, și s-au pus în pericol viitorul țării și a oamenilor. Dorința lor este să aibă proprii luptători străini și au pretins că vor transfera securitatea și conducerea acestui port și a facilităților locale dar nu au făcut acest lucru. Apoi, nu au vrut să accepte uh, convoaie umanitare înspre orașul Hasana. Uh, zile întregi a trebuit să uh, culegem minele pe care ei înșiși le-au presărat peste tot pe teren. Ceea ce e mai rău este ceea ce am tot avertizat în ultimii trei ani la nivel de guvern și care recent a fost uh, confirmat de o anchetă și anume că parte importantă din ajutor a fost furată și utilizată pentru ei, pentru miliția iraniană, a fost vândută uh, la, pe piața neagră și uh, acest lucru a fost confirmat de diferite organizații ale Națiunilor Unite. Încă de când s-a semnat acordul de la Stockholm, 51 de persoane au, fost, uh, au decedat și au, uh, sute de persoane au fost rănite. Există un număr impresionant doar în 2018 de încălcări ale drepturilor, o, o, drepturilor omului în regiunile controlate de miliție și uh, au exacerbat situația, criza umanitară în, uh, în Yemen, au întemnițat și au torturat orice persoană care li se opune, indiferent, femei, copii, fără niciun fel de, de tribunal, fără niciun fel de judecat, au șantajat familiile lor și aceste lucruri sunt raportate de multe ONG-uri uh, ale Națiunilor Unite, rapoarte făcute chiar și de Associated Press, în, uh, care au acoperit criza uh, din Yemen. Uh, lipsa de hrană, tortura, boala și decesele care apar în țara mea sunt doar efectul. Uh, cauza este, de fapt, o miliție extremistă religioasă condusă de oameni care au impresia că au dreptul divin de a conduce și Uh, se folosesc de cetățeni săraci și uh, analfabeți care uh, sunt, sunt amăgiți cu această dimensiune divină. Acesta este singurul responsabil, această miliție. Trebuie să-i obligăm să se întoarcă la un proces de pace, la o masă de discuții. Avem nevoie de influență și presiune asupra lor și să punem capăt interferenței iraniene în această regiune și în țara noastră. Și Aș avea o întrebare către domnul Jean Dubi. Cât de, cât de mult acces ați avut în acele zone care uh, uh, sunt controlate? Foarte puțin, așa cum a spus și dumneavoastră. Deci, uh, așa, așa cum apare și în raport, ați avut dificultăți. Raportul dumneavoastră, în mare parte, este părtinitor. Și doamna Jibri, dacă nu mă înșel, dumneavoastră ați uh, pronunțat multe cifre și mă gândesc la ce spunea Mark Twain când spunea că, bun, moartea mea a fost uh, în mod clar exagerată și cred că și cifrele dumneavoastră au fost uh, exagerate. Și a ziceți dumneavoastră, nu? Uh, că numerele, cifrele sunt exagerate. Îmi pare rău, cifrele acestea vin din partea Națiunilor Unite, din partea Parlamentului. Poate dumneavoastră, da, aveți dreptul să vă exprimați o, a, părerea, dar noi suntem, suntem, avem dreptul să exprimăm fapte. Fapte care au fost documentate. Să știți că și eu pot să vă dau zeci de rapoarte din partea organizațiilor care lucrează pentru Națiunile Unite. Da, repet încă o dată, noastră aveți dreptul să aveți o părere și noi avem dreptul să prezentăm fapte. Thank you. Come, come vede, abbiamo... După cum vedeți, Aici, în Parlament, uh, toată lumea se poate exprima liber. Ar fi foarte bine ca și în, uh, într-una dintre acele țări uh, să se poată exprima liber toată lumea. Din păcate, nu se poate așa ceva. Eu voi face pe avocatul diavolului, pentru că deseori suntem acuzați că prea lăsăm sau prea suntem îngăduitori cu Iranul, care are propriile sale interese în Yemen. Dar trebuie să dăm dovadă de discernământ între raport, raporturile de forță din Yemen. Pentru că a spune că coaliția a fost aproape chemată în ajutor, să aducă ajutor umanitar, este o glumă. Sincer. Deci, haideți uh, să lăsăm problemele în adevăratele lor dimensiuni. Știm că problemele există și încercăm să facem în așa fel încât să permitem să se ajungă la pace în această țară în care situația drepturilor este foarte dificilă și să se rezolve, în primul rând, situația umanitară. Acestea fiind spuse, dau cuvântul acum uh, pentru reacții invitațiilor. Ca înainte, vă rog, domnul Jenduvi. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții, comentarii uh, și contribuții. Știu că suntem presați de timp, așa că voi reacționa rapid, uh, nu voi răspunde la toate intervențiile, ci voi uh, sublinia câteva elemente. Știm cu toții că situația în Yemen este gravă și riscă să devină și mai gravă dacă procesul de consultări care ar urma să se transforme într-un proces de negocieri nu continuă. Deci dilema este teribilă. Uh, situația este foarte complexă. E complexă în Yemen, unde anumite lucruri s-au acumulat uh, și nu s-au soluționat problemele care s-au acumulat, chiar dacă la un moment dat s-ar fi părut că se găsea o soluție, dar rezultatele dialogului național, care a început în 2011, uh, s-au lăsat așteptate. Nu e vorba doar uh, de uh, iemeniți care luptă între ei. Există, relații, există intervenții din afară care complică și mai mult situația. Situația este complexă, dar este și uh, foarte instabilă, în continuă schimbare. Situația de pe teren evoluează în fiecare zi, chiar dacă în mare avem impresia că se instalează anumite echilibre pe teren. Nu voi face observații de ordin politic sau geopolitic în legătură cu anumite decizii, dar doresc să amintesc, pe de o parte, importanța drepturilor omului. Drepturile omului nu doar în procesul de consultare și de pace, dar și în reconstrucție, pentru că trebuie să sperăm că într-o bună zi această țară frumoasă, cu o istorie milenară, această țară săracă din punct de vedere economic, dar bogată din punct de vedere cultural și bogată și la nivel uman, drepturile omului sunt indispensabile. Sunt indispensabile și pentru a reconstrui țara. Țările omului nu sunt o piedică în calea negocierilor, din potrivă. Și sperăm că mandatul nostru va continua în cele mai bune condiții posibile ca să avem acces la teritoriu. Din păcate, ne confruntăm cu dificultăți în acest legate de acest acces și vă cerem sprijinul, așa cum um, Uniunea Europeană a făcut-o deja în momentul în care ni s-a înnoit mandatul, dar și un sprijin al statelor membre, să transmitem un mesaj țărilor, um, părților din conflict și mai ales coaliției, să permită grupului de experți să meargă pe teren pentru a-și completa constatările, dar și pentru a ancheta alte încărcări grave ale drepturilor omului, pe care nu le-am putut ancheta din cauza timpului limitat și din cauza situației um, sec siguranței, securității. Deci uh, există o urgență din acest punct de vedere. Dacă nu se va facilita accesul nostru, nu vom putea fi prezenți pe teren, dar vom continua să ne continuăm activitatea prin alte mijloace dacă nu vom reuși, dacă nu vom avea acces la teritoriu. Raportul nostru nu pretinde să fie exhaustiv, am spus-o deja, dar a fost stabilit pe baza unor priorități și aceste priorități uh, am considerat că reflectă în mod fidel și integru situația mm, generală a încălcării drepturilor omului. Dorim să mergem mai departe. Și o ultimă observație. Anumite comentarii și anumite uh, lucruri care se întâmplă pot să ne facă să fim pesimiști. Dar cine paria acum câteva luni că astăzi vom discuta despre Yemen? Acum câteva luni, acum un an, Yemenul nu era la ordinea zilei, nici în uh, în politica în um, comunității internaționale, nici în presă. Erau doar câteva strigăte de, de alertă al unor ONG-uri, dar situația s-a schimbat. Astăzi se vorbește mai mult despre Yemen, nu doar la nivel internațional, dar și în peninsula arabică și um, cred că trebuie să transformăm această posibilitate uh, Uh, a dumneavoastră, a eurodeputaților, de a vorbi despre Yemen în fapte politice în instituțiile europene, dar și în statele dumneavoastră, pentru că știm că poate nu, anumit, mm, acțiunile dumneavoastră la nivel instituțional european uh, sunt limitate, dar uh, veniți din statele dumneavoastră care au un rol foarte important în regiune, au relații economice, istorice, politice, diplomatice cu uh, actorii din conflictul din Yemen. Și aceste țări pot să acționeze pentru a transmite mesaje și pentru a se lua decizii care să ducă la consolidarea acordurilor de la Stockholm, dar și pentru a extinde aceste acorduri la întregul Yemen pentru ca încetarea focului reală uh, să aibă loc pe teren și pentru ca negocierile politice să aibă loc pentru a se încheia acest conflict și care va permite emeniților să trăiască în pace și libertate, care să permită copiilor din Yemen să se întoarcă la școală, care să permită profesorilor să predea medicilor să îngrijească, funcționarilor să Uh, facă statul să funcționeze, magazinelor să se reconstruiască. Această țară trăiește din comerț. Înainte de conflict, 90% din produsele și nevoile iemenilor veneau, iemenului veneau din importuri. Deci, iată, um, acestea sunt uh, reale, soluțiile reale și este posibil să se facă asta dacă voința politică, există voința politică a comunității internaționale, dar și a unor state care au multă greutate în regiune și această voință nu se poate exprima decât grație presiunii uh, instituțiilor democratice, a opiniei publice, pentru că aveți șansa să aveți o opinie publică în Europa, o opinie publică care poate face anumite lucruri și personal aduc omagiu eforturilor făcute de mass media, pentru că grație mass mediei putem astăzi să vorbim cu calm despre Yemen, cu speranța că putem oferi uh, un viitor tuturor uh, celor care trăiesc în Yemen. Gra- Mulțumesc. Rura Jebreal. Mulțumesc. Prima victimă a fiecărui război este adevărul și sper că înțelegeți că motivația noastră avem o singură persoană de naționalitate emenită aici. Ceilalți suntem aici pentru că ne pasă de democrație și de drepturile omului. Dacă îți pasă de drepturile omului doar dacă le încalcă dușmanul, nu-ți pasă de drepturile omului. Când au fost uciși 40 de copii în urma unui raid aerian în august, uh, un ministru din Irak a spus războiul nu poate fi o operațiune curată pentru a justifica crimele. Da, este un război murdar care are scopul de a decima populația emenită, pe, care are obiectivul de a-i bombarda până când se vor supune. Noi nu sprijinim reve, rebelii, nu sprijinim armata. Altceva apărăm. Eu personal doresc să sprijin și securitatea Europei. Este o rușine că, pe de o parte, permitem să se vândă arme uh, celor care s-au aliat cu Al-Qaeda, deci Statele Unite este forța aeriană a Al-Qaidei în, în Yemen. Aceasta este realitatea. și um, va apărea o criză a refugiaților. Aceasta va fi o rampă de lansare uh, a atacurilor împotriva Europei. Din cauza acestor război, războaie, din cauza lipsei de acțiune, noi suntem doar ziariști, activiști, reprezentanți ai societății civile. Dumneavoastră sunteți unul dintre organismele cele mai puternice din democrațiile occidentale. Vă cerem să acționați. Suntem în secolul 21 nimeni, nici Arabia Saudită, nici altcineva nu poate să bombardeze până, uh, până câștigă un război. Cum e posibil că în Europa plătim pentru ajutor umanitar în timp ce acest om plătește miliarde ca să cumpere opere de artă uh, și castele prin Europa. Trebuie să facem presiune asupra lor. Fără presiune nu-și vor schimba comportamentul. Și Acordul de la Stockholm este doar pentru o zonă, încetarea focului într-o singură zonă. Dacă această încetare a focului într-o zonă uh, nu va mai ține, ei bine, Yemen va deveni un stat falit. Știm cum a funcționat un stat falit în trecut, cum au fost uh, exploatate, folosite statele falimentare în trecut și vor exista consecințe asupra Europei mai devreme sau mai târziu. Apoi, cum se poate face presiunea asupra acestor țări? În două feluri. Uh, chiar le pasă dacă li se, uh, li se, li se interzice uh, călătoriile și dacă li se îngheață activele. Iar firmele europene, țările europene care vând arme, doamna Teresa May și președintele Macron, cred că lor le pasă de securitatea lor națională. Le pasă cine sunt aliații pe teren și, în acest caz, FBI-ul și alte organizații spun că aliaților de pe teren sunt uh, cel, un element radicalizat. Fiecare atac de pe 11 septembrie încoace are o legătură cu Yemenul. Nu este uh, o întâmplare faptul că un iemenit a fost uh, ucis cu drone de administrația Obama, uh, membru al Al-Qaeda. Societatea civilă a fost decimată de sărăcie. Um, această decimare a populației, această sărăcire a populației este o rețetă de um, radicalizare. Atunci când uh, oamenii obișnuiți ajung în închisori alături de jihadiști, jihadiștii uh, au influența. Este în interesul dumneavoastră să acționați. Nu veți salva doar Yemenul, veți salva viitorul democrației în Europa. Mulțumesc! Alei, să Grație! Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Rula. Sunt de acord cu Rula în ceea ce privesc uh, clemențează aș vrea să răspund uh, individual la întrebările voastre. Barbara, situația se poate înrăutăți, într-adevăr. Sancțiuni, da, într-adevăr. Violență împotriva copiilor uh, de saudiți. Sunt două doamne care lucrează pe această temă și au făcut documentare. Uh, Prima este uh, o doamnă din Yemen, care, doamna Hagida Al-Salami, care locuiește în Franța. Pot să vă dau e-mailul dacă doriți după aceea. Cealaltă este o doamnă italiană, măritată cu un yemenit. Laura Silvia Batalie este numele ei. Amândouă au făcut cercetări la fața locului. Am uh, fost uh, distruse multe lucruri în Yemen. Uh, sunt oameni care suferă nu numai de foame, ci și de holeră și așa mai departe. Domnule Erhan, ați vorbit despre ONU și despre noua rezoluție ONU care pune presiune. Da, eu nu cred personal în ONU pentru că trimit ajutoare umanitare în zonele con- controlate de saudiți și de Emirate. De ce să trimitem uh, ajutoare umanitare plătite din impozitele noastre ca cetățeni europeni saudiților care au provocat conflictul distrugând Yemenul, bombardând școli, după ce au bombardat uh, și spitale. Să vă spun care e experiența mea personală. În 2018 eu, un bancher elvețian și profesorul Berton Gelici de la uh, Universitatea Sapienza din Roma, un medic italian care a lucrat toată viața între uh, Roma și Sana, uh, am strâns 45.000 de franci elvețieni din partea unor organizații de caritate și a unor donatori privat și am intrat în legătură cu uh, clusterul uh, din Djibouti al Națiunilor Unite și uh, am aflat că ONU era uh, dispusă să trimită aceste lucruri pe care le-am cumpărat în zonele din Yemen controlate de saudiți. Are vreun rost să strângi bani de la organizații catolice și de la donatori uh, privați? Uh, 45.000 de uh, franci uh, pentru copii colera și să le dăm saudiților care au provocat colera și în cele din urmă am reușit să le trimitem direct către Ministerul Sănătății și către uh, Humanitarian Forum, un ONG uh, iemenit care uh, își desfășura activitatea la fața locului uh, alături de uh, Interself, un ONG uh, italian. Domnul Bașar vorbea de femei, toate ref- formele pentru femei uh, suferă din cauza războiului. Uh, vorbeați de rolul Statelor Unite, spuneați că nu este clar. Rolul Statelor Unite este foarte clar nu sunt corect față de populația emenită. Nu am reținut numele dumneavoastră, nu l-am văzut, domnule Bașir, pentru că era un scaun. Mi-am uh, notat uh, doamna în roșu. Cred că Mm, întrebarea mea legată de Uniunea Europeană este câți copii mai trebuie să moară până când vom fi dispuși să oprim războiul. Nu există voință politică. Marco Moretini, ce înseamnă breakthrough, acest cuvânt uh, care va defini uh, discursul, înseamnă o scuză pentru a nu acționa doamna Mogherini sprijină ONU. Ar fi minunat dacă doamna Mogherini ar putea să vorbească despre Arabia Saudită și despre Emiratele Arabe și despre uh, responsabilitatea lor în uh, declarațiile de presă. Pentru că dacă citești declarațiile dumnei de presă, parcă este o catastrofă naturală, nu un război. Nu am reținut numele dumneavoastră, numele persoanei de la Uh, Departamentul pentru ajutor umanitar din Parlamentul European. Este nevoie de alte finanțări? Da, este nevoie de mai multe fonduri, dar poate că dacă uh, reușim să oprim război, nu mai e nevoie de fonduri. Poate că ar fi mai bine să oprim uciderile din țară. Și domnul Eriani, șeful misiunii diplomatice din Yemen, uh, cred că nimeni nu v-a crezut minciunile. Ați spus niște, ați enunțat niște argumente greșite. Mulțumesc. La franchețe. E... Mulțumesc și pentru sinceritate. Thank you. Uh... Mulțumesc. În primul rând, lista neagră a Națiunilor Unite în 2017 saudiții au reintrat pe listă, deci sunt pe listă din nou. Vreau să vă dau imagine de ansamblu a ce se întâmplă în Yemen. Acum, aproape 20% din Yemen uh, este controlat uh, uh, grupul armat, guvernul și coaliția controlează în schimb 80% din Yemen. Problema este că atunci când controlează acești 80%, în loc să recreze sistemul judiciar și armata, au hotărât uh, să, de a puterea unor grupuri fanatice de pe teren. Deci Yemenul este controlat de grupuri armate de ambele părți. Și și orice intervenție militară este uh, um, pentru că nu există plan de război, nu există plan de pace, ambele părți sunt corupte, deci pașii uh, despre care se vorbesc știu, în au fost uh, gândiți de ONG-uri în 2017. ONG-urile au spus că există anumite acțiuni care trebuie desfășurate urgent pentru ca situația să nu mai fie atât de nenorocită noi spunem acum măsuri de creare a păcii, dar înainte spuneam că sunt acțiuni urgente, de pildă uh, salariile la aeroportul din Sana și anumite acțiuni care pot fi întreprinse. Și asta se discută acum în Suedia. Deci este un minim. Dacă părțile din conflict nu sunt obligate să se pună de acord asupra detaliilor și să înceapă cu el, atunci e foarte complicat să convingi să meargă spre pace și dacă Yemenul este controlat de miliții armate, uh, Războiul este mediul perfect pentru miliții. Singurul mod de a înfrânge toate milițiile susținute de Iran sau de oricine altcineva este să recreezi statul. Deci pacea în Yemen nu înseamnă încetarea focului, ci o încercare de a recrea statul din nou, de a înfrânge toate aceste miliții armate și cred că acest lucru este posibil. Poate că sună complicat, dar nu este pentru că există un echilibru al slăbiciunii între toate părțile aflate în conflict în Yemen când uh, comunitatea internațională hotărăște să pune pe masă o problemă, că celelalte cărți se duc înainte uh, de Hashuk în cazul de la Hashuk și nu a existat atenție către Yemen și nu a existat nicio voință internațională. Cazul acesta a pus Yemen în centrul atenției și înainte de acest caz până și Statele Unite ne întrebau cum putem să discutăm asta pe masă, cum dar când uh, au hotărât să facă ceva, au știut ce să facă și cum să pună pe masă problema. Deci doar presiunea. Ce trebuie făcut? Doar presiunea. Rezoluția dumneavoastră de la ONU este o rezoluție de pace după rezoluția de război din 2016, dar există un alinat la care s-a renunțat uh, din cauza Statelor Unite, care se leagă de anchetele internaționale și de contabilitate. Deci aceste lucruri sunt foarte periculoase. Noi considerăm contabilitatea este un, uh, o cale spre pace dar chiar dacă războiul continuă, măcar acest lucru îi va proteja pe civil. De aceea mă gândeam, slavă Domnului că avem măcar un grup de experți eminenți uh, care face o investigație internațională și le amintește tuturor părților din conflict că sunt urmărite. Este un tip de investigație uh, deci este singurul instrument pe care îl avem dincolo de ONG-urile pentru drepturile umane ar trebui să sprijinim acest grup de experți, indiferent că au acces sau nu în anumite locuri. Pot să-și domnească informații de multe locuri, dar trebuie să fie susținute pentru că părțile din conflict se pot simți slăbite din cauza încălcărilor drepturilor omului pe care le fac și atunci pot fi forțate să oprească războiul. Asta este chiar foarte posibil. Mulțumesc, Regina. Be, uh, I will uh, speak in English. Mulțumesc. Voi vorbi în engleză după cum au remarcat toți colegii mei, suntem toți aici pentru că ne pasă. Eu sens sunt italian, că dar îmi pare despre Yemen, așa cum pare despre Bangladesh, despre Libia. Când o țară eșuează, toată lumea plătește prețul pentru mine, ca o persoană cu inclinații umanitare, să văd un copil din Yemen sau din Libia, nu există nicio diferență între ei, sau un copil saudit. Uh, nu există nicio diferență pentru mine. O să-i dau medicamentele de care are nevoie. Îl voi trata pentru că are nevoie de tratament. Și da, știu că vaccinurile sunt foarte importante, la fel ca și paracetamolul. Când copiii au febră și fără acest medicament nu pot fi tratați. Uh, Așadar, uh, încetarea focului este vitală în momentul de față în Yemen pentru a le permite tuturor organizațiilor umanitare să continue, să-și continue activitatea, pentru că, da, putem să fim naivi și să spunem vrem pace. Da, toată lumea vrea pace, dar este posibil în acest moment? Putem să ajungem la pace în momentul de față? Astăzi avem acest uh, schimb de opinii în această situație de criză umanitară în Yemen și chiar și aici se întâmplă să nu fim de acord asupra anumitor lucruri. Deci fac apel din nou la toți cei aflați aici și la toți cei care ne urmăresc. Permiteți-le organizațiilor umanitare să primească medicamentele și echipamentele și permiteți și altor organizații ca MONS care încearcă să dea ce pot pentru a alina suferințele să intre în Yemen uh, și ajutați să ajute copiii, femeile și bărbații de acolo. Bine, mulțumesc tuturor. Mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Cred că ne-am adus o contribuție importantă, mai ales în încercarea de a scoate din umbră această situație. Acest conflict a fost uh, oarecum uitat. De aceea a trebuit să acționăm, să, să facem în așa fel încât să acționeze concret în favoarea populației din Yemen și pentru rezolvarea conflictului. Bineînțeles, vom lucra așa cum am făcut-o deja în Parlamentul European, nu doar uh, pentru a redacta rezoluții, dar și pentru a face în așa fel încât uh, să se facă eforturi la nivel diplomatic pentru ca procesul de pace să devină realitate. Eu uh, um, sper să merg în Yemen luna viitoare și această vizită ne va permite să înțelegem mai bine situația și astfel uh, vom putea aduce contribuția Parlamentului European la rezolvarea acestei situații dramatice. Mulțumesc tuturor din nou, tuturor celor care au participat la dezbatere. Încheiem aici uh, dezbaterea.